provoca pagube imense mediului înconjurător și populației indiene care ar trebui să se deplaseze. Ce puteam să facem cu 50 de ani în urmă, nu mai putem face în prezent, pentru că aceste triburi de indieni sunt ultimele. În alta reprezentantă și vicepreședinta a Comisiei, doamna Ashton, a calificat ă, înălțirea acestui baraj de afacere internă braziliană toate acestea a declarat că situația și drepturile populației indiene sunt abordate în dialogul Uniunea Europeană-Brazilia în legătură cu drepturile omului, că Uniunea Europeană a pregătit o contribuție în legătură cu apărarea pădurilor într-o zonă uh, care atinge și zona Belamonte și că mediul și schimbările climatice sunt în centrul parteneriatului strategic între Uniunea Europeană și Brazilia. În acest context și având în vedere și implicarea industriei europene în proiectul barajului de la Belomonte, în special cea a societății de inginerie Alstom, cerem Consiliului și Comisiei să ne precizeze cum proiectul din Belomonte și chestiunea mai largă a proiectelor hidroelectrice din Amazonia sunt uh, tratate în dialogul politic și în materie de drepturile omului cu partea braziliană și care sunt reacțiile pe care le primim din partea acestora. Să ne spună de asemenea cum evaluează posibilul impact de mediu uh, la nivel mondial al acestei dezvoltări de infrastructură și lucrări gigantice în Amazonia și să ne precizeze care sunt posibilitățile Uniunii Europene de a juca un rol mai activ pentru a limita impactul negativ la unor astfel de proiecte și pentru a încuraja și facilita dezvoltarea durabilă. Puteți, așadar, mai întâi să subliniez faptul că uh, preocuparea legată de baraje și populația indigenă e o constantă la Comisia de Dezvoltare și că Datorăm mult în acest sens membrilor și personal, mă gândesc în special la Gabi, care a muncit de ani și ani de zile la acest Belomonte și îi mulțumim încă o dată. Acum, doamna Grez. C'est bon? Oui. Merci. Mulțumesc. Doamnă președinte, eu țin să-i mulțumesc Comisiei EDV pentru că încă o dată preia această problemă și își afirmă sprijinul uh, luptei împotriva acestui megaproiect care are niște consecințe devastatoare asupra populațiilor locale. Așa cum a reamintit doamna președinte, la fața locului oamenii se luptă, unii chiar plătesc cu viața pentru uh, ocrotirea și menținerea biodiversității și a mediului înconjurător. Știți că de ani de zile noi ne tot mobilizăm. Am trimis o scrisoare înscris comisiei în februarie 2010. Personal am alertat-o pe doamna Ashton în mai 2010 în cele două rapoarte parlamentare menționate privind accesul universal la energie în țările în curte de dezvoltare a menționat această problemă, de asemenea și în raportul privind infrastructurile de baraje și în calitate de coordonatoare a verzilor am făcut uz de mijloacele instituționale și mediatice de care dispun pentru a conștientiza pe toată lumea în legătură cu existența acestei probleme. E un megaproiect care contravine Constituției Braziliei. Instanțele judecătorești braziliene au recunoscut acest lucru, deoarece conform Constituției ar, trebui, ar fi trebuit să aibă loc o adevărată consultare a populației autohtone afectate. Însă, pe 28 august, construcția a fost relansată, deci fără consultări. E o adevărată bătălie între guvern și populațiile locale. E vorba de opțiunea uh, privind uh, dezvoltarea energetică. Costul barajului e de aproximativ 10 miliarde de euro pentru o capacitate provizională de 11.232 de megavați. Însă doar 4.500 pot fi asigurați timp de 6 luni anual și uh, peste 30, 13% vor fi utilizate local, iar mai mult de 30% din producție va fi vândută în exterior. Deci poate Uniunea Europeană să accepte sau chiar să uh, participe indirect la deplasarea populațiilor, la această goană după resurse doar din motive pur economice? întreprinderile noastre nu ar trebui să poată participa la un astfel de proiect. Să știm cu toții că întreprinderile europene sunt implicate în acest megaproiect. Întrebarea mea e simplă. Ce poate și ce dorește să întreprindă Comisia Europeană pentru a sensibiliza guvernul Braziliei, însă pentru a sensibiliza mai ales statele membre cum vom face pentru ca întreprinderile europene să nu participe la această distrugere a biodiversității. Asta, bineînțeles, făcându-se cu un dispreț total asupra populațiilor locale și asupra naturii. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Nicola Hanley, care reprezintă Comisia Europeană și domnul Etienne Collier, de asemenea, reprezintă Comisia astăzi aici. Vă cuvântul. Mulțumesc! Stimați deputați, după cum știți, e o chestiune, e o întrebare adresată de două ori înainte în scris doamnei Ashton. Ați primit răspuns la acea întrebare, însă eu vă voi da niște informații suplimentare și mă voi strădui să răspund la întrebările specifice adresate astăzi aici. Vreau să vă asigur că atât Uniunea Europeană cât și Comisia Europeană urmărește îndeaproape problemele legate de evoluția acestui proiect. Însă, așa cum s-a arătat în răspunsurile doamnei Ashton, e vorba de un proiect național. E o problemă care ține de suveranitatea națională, iar Uniunea Europeană nu are niciun drept direct de a se implica. Vreau să vă informez însă că Uniunea Europeană dialoguează frecvent pe teme de mediu cu guvernul Braziliei, pe teme nu doar de mediu, ci și ale drepturilor omului. Și acest dialog bilateral include discuții privind uh, popoarele uh, autohtone. În ceea ce privește mediul înconjurător, suntem conștienți de existența raportului la care vă referiți. Da, colaborăm și cu Comisia Internațională pentru Baraje, care, bineînțeles, a ridicat probleme fundamentale în legătură cu barajele, cu contribuția lor la producția de energie. Sunt niște rapoarte ale acestei comisii pentru statele membre ONU, pentru a le cere acestora să se gândească la uh, beneficiile construcției eventuale de baraje. Să vă spun, sunt niște probleme care țin de fiecare țară. În 2007 a lansat un parteneriat strategic cu Brazilia și bineînțeles că s-a discutat și despre sectorul energetic. Barajul de la Belamonte e un proiect național, totuși. Și vreau să vă reamintesc că, că nu există o finanțare europeană acolo, nici din partea Comisiei, nici din partea fondurilor de ajutor europene sau din partea Băncii Europene de Investiții. Da, e o problemă internă, deci Uniunea Europeană nu are competențe de a interveni, însă trebuie menționat sprijinul pe care îl acordă Uniunea Europeană pentru eforturile de conservare și protecție în zona barajului. Sunt proiecte care au ca scop promovarea unei silviculturi viabile prin implicarea localnicilor mai ales pentru o exploatare viabilă care să nu ducă la defrișări masive. Cât despre popoarele indigene. În 1992, guvernul Braziliei a introdus măsuri naționale pentru a recunoaște drepturile acestei populații. A ratificat Convenția Oime privind uh, popoarele tribale și indigene. Și la ultima sesiune a dialogului pe drepturile omului cu pe 10 septembrie s-a vorbit despre drepturile acestor popoare în lumina hotărârii Pretoria 003 privind demarcarea ținuturilor uh, acestor populații în cazul Belamonte. Uniunea Europeană a arătat că Brazilia și alte state ar trebui să facă tot posibilul pentru a menține sistemul de protecție interamerican și ar trebui să se evite orice atingere la drepturile omului. Uniunea Europeană a prezentat cazuri de asesinări ale activiștilor pentru uh, drepturile omului. E vorba de persoane care se luptau pentru uh, drepturile la pământuri. Drepturile omului, bineînțeles, sunt uh, practic nucleul politicii noastre E un uh, proces care a fost lansat în urmă cu 15 ani. Procesul e anevoios. Acolo există multe populații care sunt izolate, care nu au avut încă un contact cu lumea exterioară. Brazilia a arătat că ar fi greu să se coordoneze interesele celor uh, care au nevoie de energie pe de-o parte și interesele acestor populații. Ar trebui să se știe că Uniunea Europeană a sprijinit activ de-a lungul anilor drepturile populațiilor indigene prin ONG-uri Există și acea linie bugetară privind pădurile tropicale. s-a dorit promovarea și recunoașterea drepturilor uh, funciare pe care le au aceste populații. Există și un proiect al Institutului Socioambiental Brazilian, finanțat de Uniunea Europeană, uh, care se ocupă de populațiile indigene afectate de construirea barajului pe râul Monte. Deci, prin intermediul ONG-urilor braziliene, Uniunea Europeană intervine. De asemenea, există contacte permanente cu organizații ale societății civile și cu reprezentanții ai populațiilor indigene. Și acum, ca să mă refer la întrebarea doamnei Grez, ați întrebat dacă comisia poate juca un rol și dacă poate influența decizia guvernului brazilian. Este o declarație comună a mai multor direcții generale. Nu s-a discutat problema la colegiu, deci nu există, mă scuzați, nicio declarație comună, nu există o poziție oficială da, s-au pus acele două întrebări doamnei Ashton, um, la care s-a răspuns, însă comisia a recunoscut că e vorba de o decizie uh, care intră sub incidența suveranității braziliene, deci nu avem cum să ne amestecăm. În ceea ce privește poziția statelor membre ca funcționari de la comisie, nu am cum să vă răspund la asta. Și probabil că veți încerca să obțineți un răspuns atât de la Consiliu cât și de la președinția Uniunii Europene. Acum, referitor la companiile individuale care funcționează în Brazilia, e o problemă care le privește și comisia nu are cum să uh, le influențeze deciziile uh, Uh, individuale privind investițiile pe care le fac. Vă mulțumesc! Îl așteptăm pe comisarul Pibalks, deci cred că vom opri aici discuția legătură cu barajul uh, Belamonte. Vă informez că aveți până pe 11 octombrie, aveți suficient timp până atunci pentru a înainta amendamente la propunerea de întrebare, așa cum e formulată în dosar. Textul definitiv al întrebării va fi adoptat pe 5 noiembrie. Suspense plus rien. je souhaite chaleureusement la bienvenue. Îi urez un bun venit călduros comisarului Pibalks. Dumnealui este aici pentru a discuta cu noi în legătură cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului și vom vorbi despre diferitele scenarii care trebuie pregătite după 2015, deoarece din nefericire, nu vom fi îndeplinit aceste obiective atunci, așa cum au promis cele 189 de țări în, uh, în anul 2000. Bineînțeles, au făcut mari progrese din 2000 încoace, însă rămân de făcut alte progrese mărețe și nu mai avem decât 3 ani până atunci. Progresele constatate sunt inegale de la țări, la regiuni și unele obiective acum par practic uh, imposibil de îndeplinit. Însă Uniunea Europeană își menține angajamentul de a contribui la îndeplinirea acestor obiective în 2015. Anul viitor, uh, Națiunile Unite vor face o nouă evaluare a progreselor uh, și, de asemenea, se va um, stabili un cadru de dezvoltare pentru perioada de după 2015. Și știți cu siguranță că în iulie 2012 secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a anunțat că domnul comisar Bibas a fost numit membru al grupului la nivel înalt pentru agenda de după 2015. Pe 25 decembrie, domnul Pibax a participat la prima reuniune a acestui grup și aș vrea foarte mult să aflu de la dumnealui ce s-a discutat acolo, aș vrea să știu ce se întâmplă și cu consultările publice lansate de comisie pe această temă. Înainte de a-i da cuvântul domnului comisar Pibalx, aș vrea să insist asupra unui lucru, și anume strategia mondială pentru dezvoltare de după 2015 se va confrunta cu o serie de provocări foarte diferite de cele pe care le-am avut în anii 90. Peisajul politic și economic mondial s-a transformat profund odată cu schimbarea mileniului și drumul pe care o vom lua uh, pe viitor uh, trebuie să fie un drum care să țină cont de noile tendințe și de realitățile care au apărut. Deci vă dăm cuvântul și nu vă îngrijorați, avem timp la dispoziție. Fai. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mă bucur că am această ocazie într-o etapă preliminară să discut cu dumneavoastră realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului și agenda ulterioară. Și așa cum spunea și doamna președinte, un, o comisie din 26 de persoane și ce trei uh, copreședinți, și anume a Iberiei, Indoneziei și primul ministru a Regatului Unit, fac pace, parte din acest comitet. Uh, se încearcă un echilibru între țările în curs de dezvoltare, cele dezvoltate. Indonezia este o țară care încă nu este dezvoltată, um, Liberia este în accepțiunea tuturor una din țările cele mai puțin um, dezvoltate. Apoi, din interiorul celor 26 de membri din Europa, domnul președinte Köhler din Germania, Apoi un alt a fost ministrul pentru dezvoltare din Franța, eu însumi și colegul din Suedia. Asta în capacitate personală, dar în calitate de comisar european trebuie să te gândești nu doar în termeni de experiență proprie, ci și de, în termeni de obiective pe care ni le propunem. voi uh, prezenta și o reflexie personală în această etapă. Prima întâlnire a fost o masă rotundă cu o introducere din partea domnului Ban Ki-moon, care a lăsat întregul proces uh, deschis. Ne-a spus că avem nevoie de raportul dumneavoastră pentru a mă putea pregăti pentru luna septembrie. Practic, nu a ne-a dat uh, niciun fel de îndrumare. A vorbit despre absolut tot, uh, o abordare foarte comprehensivă. Cred că această primă întâlnire a fost mai degrabă una introductivă. Vine acum însă una mai importantă la Londra pe 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie, unde vom discuta și cu părțile interesate să încercăm să vedem încotro ne îndreptăm. Și în alocuțiunea mea de astăzi voi încerca să punctez și care au fost rezultatele consultării publice. Cred că este important <clears throat> să luăm acest puls al consultărilor publice. Ceea ce îmi propun uh, să realizez ca și comisar este să avem la începutul anului viitor o înțelegere comună în Europa cu privire la ceea ce ne propunem să realizăm după 2015. Este important să avem această poziție comună și să ne implicăm cu partenerii noștri. Nu vreau să ajungem într-o situație în care procesul ODM va fi uh, criticat ca și procesul de la Rio, cum că partenerii europeni petrec mai mult timp uh, punându-se ei de acord decât uh, discutând cu partenerii externi. Așadar, noi, în calitate de 27 de state membre și Comisia, avem un potențial enorm pentru a ne implica împreună cu partenerii externi, dar trebuie să ajungem la o poziție comună. Și aici trebuie să implicăm și societatea civilă, dar și, sau în special, din țările în curs de dezvoltare. Și important este să venim cu un concept pe care să-l poată și accepta, să fie uh, ceea ce se așteaptă de la noi. Trebuie să fie un echilibru între ambiție și realitate și să ducă la continuarea procesului în care suntem implicați. Cred că Uniunea Europeană are o oportunitate imensă pentru a se implica în viitorul ODM. Cred că viitorul după 2015 ar trebui să uh, Uh, se concentreze asupra eradicării sărăciei. Este de asemenea și un semnal puternic de la Rio. Țările în curs de dezvoltare astăzi se concentrează asupra eradicării sărăciei. Și noi trebuie să vedem cum putem flanca această dorință de a eradica sărăcie într-o manieră sustenabilă și inclusivă și de aceea cred că e important să găsim cea mai bună combinație între aceste deziderate. Dar eradicarea sărăciei trebuie să fie obiectivul principal. Acum, la, în acest comitet la nivel înalt ar trebui să uh, Uh, vedem care sunt uh, pașii posibili și ceea ce putem realiza până în 2015, să ne punem de acord, dar să nu renunțăm la ambiția noastră de a realiza obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Să nu spunem doar că nu va fi posibil și eu cred că 2015 încă e departe, și să nu spunem că obiective nu vor fi realizate. Există, da, previziuni. Mai e 2013, mai e 2014, 2015. Practic mai e foarte mult timp dacă ne implicăm într-adevăr. De aceea, acest uh, comitet va trebui să uh, stimuleze mai multe progrese până în 2015 agenda de după 2015 ar trebui să fie mult mai ambițioasă în comparație cu ceea ce avem astăzi. Dat fiind faptul că ODM-urile au fost discutate și agreate la finele anilor 90, de atunci lumea s-a schimbat în mod extraordinar din punct de vedere economic, financiar și tehnologic, dar și din punct de vedere politic. Am văzut așadar cât de repede se poate dezvolta o țară cu o bună guvernanță și susținere inteligentă și poate trece de la sărăcie, disperării, la un statut mediu. Dar aici trebuie să ținem cont și de resursele naturale de care oamenii depind. De aceea cred că ar trebui să ne concentrăm asupra eradicării sărăciei în următoarea generație, dar într-o manieră durabilă, astfel încât să nu reluăm această discuție la următoarea generație. Când s-au stabilit aceste obiective de dezvoltare a mileniului, <clears throat> uh, Eradicarea sărăciei într-o singură generație a fost considerată ca un obiectiv naiv. Pentru în ceea ce privește educația, putem spune că am avut realizări imense, că majoritatea copiilor au acces la educație, dar milioane de asemenea încă nu merg la școală. Deci nu putem spune că am realizat obiectivul obiectivul final. Pentru că fiecare copil are dreptul la învățământ primar. Trebuie să fim ambițioși în ceea ce ne propunem ca obiective și nu aș dori să nuanțăm acest obiectiv, să-l stabilim la jumătate sau la o cincime, ci trebuie să atingem acest obiectiv pentru fiecare cetățean, în mod independent. Eu vreau să apăr acest proces de realizare a obiectivelor de dezvoltare a mileniului, pentru că am făcut multe până acum și uneori realizările sunt subestimate. Am reușit în tematici mai ușoare, dar acolo unde situația a fost mai complexă, lucrurile au fost mai dificile de exemplu, în ceea ce privește serviciile medicale, unde realizările nu au fost atât de bune dar în acest, acest proces totuși trebuie considerat un succes, cu anumite elemente critice pe care ar trebui să le criticăm, dar să avem curajul să mergem în etapa următoare. Asta înseamnă că trebuie să țintim eradicarea uh, sărăciei și nu uh, reducerea acesteia. Dat fiind progresul la nivel global și oportunitățile pe care ni le oferă tehnologie, nu ar trebui să ne limităm la abordarea problemelor într-o manieră îngustă. Obiectivele uh, pe care s-au concentrat uh, cele de dezvoltare a mileniului sunt extrem de importante în sine și trebuie să ne propunem o viață decentă pentru toată lumea și sublinez acest lucru și trebuie să avem o viziune care să ne ghideze. Cum să garantăm o viață decentă pentru toată lumea până în 2020. La finele anilor 90, obiectivele de dezvoltare a mileniului se adresau celor mai săraci din lume. Însă astăzi, cetățeni din întreaga lume, din țări sărace, medii și foarte dezvoltate sunt afectați de chestiunile globale. Trebuie pentru toată lumea să garantăm o viață decentă. În multe țări bogate ale lumii, inclusiv în regiunea noastră, există și mulți cetățeni săraci. Un cadru care să fie relevant pentru toată lumea, care să genereze un sentiment al incluziunii pentru cetățenii namibieni, nigerieni, sau alții a reprezentat un instrument puternic. A găsit un răspuns la aceste provocări într-o lume uh, după 2015, Comisia a organizat consultări uh, nu doar în interiorul Europei, care s-au încheiat de curând. E clar că cetățenii europeni, societatea civilă susțin ODM-urile și uh, <clears throat> uh, consideră că este important angajamentul UE. Susțin în continuare cheltuielile pe care le angajăm în acest sens, chiar în aceste vremuri dificile. Apoi, cetățenii europeni își doresc un nou cadru care să ducă spre viitor. Mulți au spus că Obiectivele de dezvoltare a mileniului nu au uh, apucat problema de la rădăcina sărăciei. Lupta împotriva corupției, bună uh, guvernanță, dinamica populației, adaptarea la schimbările climatice și așa mai departe. Ținând cont de aceste lucruri, sugerez că sub egida acestei viziuni o viață decentă pentru toată lumea ar trebui să ne concentrăm asupra trei piloni. Mai întâi niște obiective de dezvoltare mileniului modernizate cu standarde de viață pentru toți, un set de niveluri minime sub care să nu cadă nimeni. Și din nou subliniez că pentru a avea succes E clar că eradicarea sărăciei rămâne o prioritate absolută. Aceste obiective de dezvoltare mileniului plus, un titlu, un lucru ar da un nivel minim pentru fiecare cetățean pe care să-l aștepte să ceară de la guvern cel târziu până în 2030 și unde e cazul pentru țările cele mai sărace cu sprijinul comunității internaționale prin uh, ODA în continuare. În al doilea rând, după cum știm și din consultare, obiectivele de dezvoltare mileniului nu vor garanta singure o viață decentă. Fără demnitate, sărăcia se menține. Deci, al doilea pilon s-ar concentra pe forțele motrice ale prosperității. Dreptul la un loc de muncă, garantarea justiției, echității, a drepturilor omului. În al treilea rând, nu putem să evităm că dacă ne gândim la modul în care trăim, e ceva nedurabil pe această cale, când ne confruntăm cu o populație globală de 9 miliarde până în 2050, împreună cu această cerere mai mare cu 50% la alimente și cu 40% mai mare la energie, vom uh, anihila o mare parte a progreselor înregistrate și vom sărăci generația viitoare. Deci nu va fi o eradicare, ci va fi ceva de esență eradicare sărăciei, pentru că poți avea un salt și apoi uh, cazi înapoi de unde ai plecat și e de importanță deosebită să există această durabilitate. Deci nu vreau să, estime, să subestimez dificultățile, rezultatele și continuarea lui Leo Plus 20, dar trebuie să fie realizate. A sugera așadar că al treilea pilon să se concentreze pe o bună orientare în, sau canalizare a resurselor naturale. Deci fiecare guvern trebuie să își asume obligațiile față de proprii cetățeni în ce privește această canalizare și bună utilizare a resurselor naturale, de la păduri la carburanți fosili, de la minereuri la sol. În plus, această bună călăuzire ar trebui să acopere și utilizarea adecvată a veniturilor din resurse naturale, gestionarea, reducerea sau chiar eliminarea <clears throat> pierderii unora dintre aceste resurse și luate împreună cu obiective clar definite, cu ținte pentru care se este o legătură clară pentru fiecare cetățean, indiferent unde trăiesc, să ceară guvernelor să dea socoteală, cred că acești trei piloni ar putea da un cadru care să uh, ofere cadrul care să asigure o viață decentă pentru toți. S-ar putea pune întrebarea, da, ce se întâmplă cu obiectivele durabile, sustenabile și cele ale mileniului? ar trebui să nu scăpăm din vedere modul în care fuzionează și trebuie să vedem ce am dorit să realizăm pentru lume. Procesul MDG sau SDG sunt de fapt procese convergente pentru că merg în aceeași direcție și e important să definim ce vrem să realizăm și atunci nu e o problemă, cele două procese vor fi convergente. Dacă încercăm să le separăm sau să se legăm în mod artificial, ar fi o dezbatere greșită pentru că trebuie să existe o acceptare din partea comunității internaționale că obiectivele să fie universale și să, fie, să poată fi sprijinite. Deci pentru noi nu aceasta e ideea principală de care să ne ocupăm în prezent. Aș vrea să vedem cum realizăm obiectivele de dezvoltare mileniului în cadrul financiar multianual trebuie să definim și actualele obiective de dezvoltare mileniului, care au reprezentat o poveste de succes și Uniunea Europeană și-a respectat angajamentele, au subliniat atenția crescută de combaterea sărăciei și sărăcia absolută a scăzut cu 6 de milioane din 1990. Avem multe lucruri cu care să ne mândim, dar încă n-am realizat totul obiectivele de dezvoltare mileniului ne mai lasă niște teme care încă mai trebuie făcute. Ideea este de a ajunge în părțile din lume unde unii sunt săraci și infometați. În Africa subsahariană, de exemplu, ratele de mortalitate la vârsta de sub 5 ani sunt de două ori mai mari decât în următoarea regiune ca sărăcie. Prioritatea imediată ar fi un efort uh, final uh, pentru a îndeplini aceste obiective. Vom continua să depunem eforturi deosebite pentru a îndeplini ținta lui 2015, în special în țările sectoarele care au cel mai mari rămâneri în urmă. Finanțare suplimentară de un miliard de euro pentru inițiativa MTG arată angajamentul deosebit al Uniunii Europene pentru a face aceste eforturi până la sfârșit. Inițiativa MDG arată că pe lângă elaborarea de politici inteligente, e nevoie și de finanțare adecvată pentru care avem nevoie de sprijinul Parlamentului European. Știu că precum eu și precum europenii care au răspuns în consultația cu publicul și dumneavoastră apreciați și vă dați seama de importanța deosebită a instrumentului de dezvoltare, instrumentul ODA în ajuta țările partener uh, pentru a atinge țintele de până în 2015 și de după 2015. Dar înțelegem că și în mediul de după 2015 și alți factori uh, uh, <clears throat> fondurile trimise prin uh, poștă, prin transferuri politici prietenoase pentru dezvoltare, comerțul, să aibă un rol pentru o mai bună și echitabilă distribuire a resurselor între țările dezvoltate și în dezvoltare. Iată de ce, deși a dublat ajutorul colectiv în termen real din anul 2000 încoace, Uniunea Europeană este principalul importator al exporturilor din țările în curs de dezvoltare și singura economie majoră care dă acces uh, fără cote și fără taxe vamale pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Trebuie să ne menținem angajamentele, să promovăm valorile centrale europene atât acasă cât și în străinătate. Și trebuie să demonstrăm cetățenilor europeni, uh, contribuabililor, că sumele mari de bani pe care le cheltuim pe asistență pentru dezvoltare uh, ating cele mai mari rezultate posibile. Vreau să precizez încă o dată clar că mi-asum responsabilitatea pentru cheltuirea banilor contribuabililor europeni pentru asistența pentru dezvoltare cu mare seriozitate. Faptul că trăim perioade dificile în Europa e un motiv suficient ca noi să cheltuim banii cu și mai mare înțelepciune. Dar vreau să vă asigur încă o dată că aș fi la fel de strict și de sever cu resursele de astăzi și dacă am fi într-o perioadă de avânt economic. ne descurcăm destul de bine în această privință. Uniunea Europeană este recunoscută pe scară largă de către organisme independente ca donator de mare eficacitate. Săptămâna trecută, observatorul Publish What You Found a semnalat faptul că Uniunea Europeană are rol de lider în ce privește transparența pe plan internațional și intern și era în top 5 al celor mai transparenți donatori din lume. Mai există și DFID, o agenție pentru dezvoltare olandeză, Global Fund, în acest top 5 și AIDA de la Banca Mondială. Lucrurile se mai pot îmbunătăți, dar demonstrăm că suntem la un nivel bun și ne putem mândri cu asta. Deci există o înțelegere largă între omologii în domeniul ajutoarelor că Uniunea Europeană vine cu o plus valoare clară în dezvoltarea cooperării Mm, ajutoarele europene funcționează, grupurile de ajutor sprijină finanțarea pentru dezvoltare și aș vrea să se mențină și în următorul cadru financiar pe șapte ani până în anul 2020. Pentru mine, faptul că suntem printre cei mai buni din lume e un lucru bun, dar nu e suficient de bun. Și cred că am face lucruri și mai bune. Și acum depunem efortul deosebit de a implementa această agenda schimbării pregătindu-ne și pentru următoarea perioadă de programare, discutând criterii pentru alocare pe țări, pentru a ne concentra pe câteva priorități, pentru a le formula foarte clar, să știm exact uh, ce trebuie să realizăm în următorii șapte ani. Aș menționa de asemenea faptul să avem o orientare clară, protecție socială, comunicare, de asemenea implicarea societății civile și reziliență. Considerăm că dacă dăm ajutor umanitar, o adevărată provocare, ajutor pentru dezvoltare n-ar trebui să neglijeze situația și ar trebui să fie mai eficace dacă depunem eforturi pentru reziliența, pentru rezistența țărilor, să nu continuăm să cheltuim bani pentru ajutor umanitar. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătățească rezultatele și e corect să primim și unele observații critice. Cred că cele mai bune elemente de critică pe care aș putea să le accept faptul că ne mișcăm prea lent, e nevoie de prea mult timp. Procedurile ar trebui să um, se accelereze. Nu e acceptabil să dureze prea mult timp. Știu că e corect că facem acest lucru, dar nu se poate în continuare. Și apoi, previzibilitatea, condițiile cu partenerii sunt atât de clare. Dacă se îndeplinesc, se fac plățile. Dacă nu se respectă, nu se plătesc. Și atunci nu va fi o amânare. Trebuie să spunem foarte clar uh, care e previzibilitatea, pentru că atunci uh, se monetizez foarte mult lucruri. Și cred că avem într-adevăr această capacitate de a face acest lucru. Următorul cadru financiar să vedem ce merge bine și ce merge mai puțin bine. Cred că e foarte important ca în cutia de negociere să avem 0,7 ferm. Un lucru încurajator, cred. În același timp, nu pot să accept când se spune că fiecare rubrică trebuie să înregistreze reduceri, pentru că propunerea noastră pentru pachetul extern, cel puțin pentru cooperarea la dezvoltare, era bazată 0,7 și cu modestie atunci când Comisia a făcut propuneri. Statele membre ar trebui să fie la niveluri mai mari decât sunt, ceea ce ar însemna că ajutorul european ar trebui să reprezinte 12%. Și noi am spus că îmi propune cu modestie 12% merge la bugetul european, nici mai mult, nici mai puțin. Și aș crede că tăierea acestui element ar fi incorrect pentru că ar lăsați atunci se spune, angajamentul e un lucru și cadrul financiar multianual e altceva. Eu nu cred că nu e corect. Pentru că e sprijin pentru cei mai săraci dintre cei mai săraci, dar și sprijin pentru investiții în viitor. Cheltuieli mai mari pentru dezvoltare, pentru securitate, pentru combaterea terorismului și singura cale de eradicare a terorismului și a instabilității și cu oportunități economice deosebite. Toată lumea vorbește despre Africa. Africa o să aibă 2 miliarde de locuitori în curând. Ca să aibă un viitor, trebuie să fie consumatori, sunt tineri și vor și produce, dar e o oportunitate economică deosebită. Dacă nu vor avea niciun viitor, atunci vor fi probleme globale, pentru că vor încerca să găsească un alt loc mai bun în lume și e important să privim lucrurile nu doar din perspectiva datoririi morale, ci și faptul că dacă nu facem ceva, se creează o problemă pentru Uniunea Europeană. Sper că acest 0,7%, pe de o parte mă bucură, va fi menținut până în ultima clipă a negocierilor. Și ideea că fiecare rubrică trebuie tăiată nu va rămâne până în ultima fază a negocierilor, în special în ce privește țările cele mai sărace de pe mapamont, pentru că e Cred că e un risc, în special din partea țărilor cel mai puțin dezvoltate și țările cu venituri fragile, unde persistă riscul și lumea globalizată de azi, dacă e un risc într-o țară cu venituri medii fragile, e un risc și pentru Uniunea Europeană. Așadar, cred că m-am referit la principalele chestiuni și poate, în ultima parte, întotdeauna am apreciat schimburile de păreri cu Comisia DEVE. Sunteți cei mai fermi sprijinitori ai suporterei ai tot ce facem noi pentru dezvoltare și cooperare și vreau să avem o conlucrare și mai strânsă. Avem două sarcini uriașe. Una, să vedem pentru agenda dezvoltării după 2015 nu să spunem că am depus toate eforturile, dar am eșuat. Pentru că asta nu cred că e opțiune și, în al doilea rând, următorii șapte ani aduc o nouă calitate pentru cheltuielile pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene și în ce privește coerența de politică aici, unde salut și laud Parlamentul, transparența în procesul decizional trebuie să fie în model. Știu că nu se schimbe imediat, dar e o modalitate cu totul nouă de a gândi lucrurile și nu suntem singuri. Și în SUA deciziile, poate de la un punct de pornire diferit, dar se dă o șansă. Dacă Uniunea Europeană adoptă legislație și apoi există și legislația americană, nu cred că mai există o scuză în China că e ceva greșit și China vrea să fie cetățean responsabil și celelalte țări partene vor să aplice cu toți partenerii. Astăzi mi s-a pus o întrebare. S-a spus că Uniunea Europeană e piață, dar China e o piață și mai mare pentru anumite produse. A spus, dacă există un sistem în vigoare și există certificat legal, aplicați și spuneți pentru China, am dorit ca dumneavoastră să cumpărați numai produse, produse în mod legal și licici, numai nu cred că vreo țară din lume ar putea să respingă. Țările partener au această capacitare și aș menționa și o altă evoluție interesantă. E un nou vicepreședinte la Banca Mondială pentru Africa. Ideea lui majoră este să um, adune bani care să sprijine țările africane să negocieze contracte decente pentru industria extractivă. Și cred că e un lucru important. Îmi spune, există responsabilitatea socială a corporațiilor, dar negociatorii buni vor să își asume cât mai puține riscuri cu cea mai bună consultanță juridică și cred că inițiativa cu cele mai bune uh, sfaturi juridice, chiar și pentru țările cele mai sărace când negociază e ceva important. Trebuie să discutăm mai multe aspecte în care să ne implicăm. Un element, chestiunea populației locale, indigene, dacă ne uităm la ce se întâmplă cu pădurile, trebuie să fie aparate din punct de vedere legal, nu doar că ne pasă de ei, ci undeva legal, în contract trebuie să existe o clauză. Și a doua chestiune, unde începem să lucrăm cu FAO, liniile directoare voluntare. Ce am văzut dintr-o perspectivă, suntem foarte fericiți pentru că e o creștere bună pentru Africa, dar dezvoltarea resurselor, viteza dezvoltării resurselor naționale atât de mare, încât te spune că ritmul e foarte mare și nevoie de acțiuni imediate pentru a avea durabilitate, pentru că ar putea exista câștiguri rapide, dar din păcate câștigurile rapide nu ar fi pentru cei mai săraci oameni și e important să acționăm și de partea noastră și apoi să discutăm cu țările partener. Deci e o mare implicare, dar în esență sunt elemente noi și vă mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Îi dau cuvântul domnului Kaczmarek. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând ar vrea să îi mulțumesc domnului Piebalgs pentru prezentarea pe care a făcut-o și asta din trei motive. Mă bucură să văd că apărați uh, cu tărie aceste obiective de dezvoltare ale mileniului. Da, nu mai mult timp, e drept. Chiar dacă nu îndeplinim toate obiectivele, măcar avem doi ani în care putem accelera lucrurile, putem face progrese în multe părți ale lumii și acest lucru ar trebui subliniat, într-adevăr. În al doilea rând, mă bucur să văd că principalul obiectiv după 2015 va fi eradicarea sărăciei. E obiectiv uh, consfințit și în tratate și e de asemenea un obiectiv pe care l-au și ONG-urile, un obiectiv prioritar și pentru ONG-uri. Deci eu mă bucur să văd că există această consecvență, consecvență mă scuzați, măcar uh, față de societatea civilă. Salut de asemenea faptul că domnul comisar nu vede indicatori în termen absolut. Bineînțeles, indicatorii sunt importanți, trebuie măsurată eficiența ajutorului nostru, însă toți acești indicatori indicatori pot fi înșelători, ne pot, duce, ne pot induce în, er-, în eroare, deoarece nu ne arată care e situația pe teren. Poți avea niște indicatori excelenți, însă poți întâmpina probleme legate de punerea în aplicare obiectivelor pe teren. În Polonia avem niște indicatori extraordinari pentru strategia 2020, de exemplu. Însă, chiar dacă indicatorii sunt atât de buni, referitor la flexibilitatea pe piața muncii sau șomajul redus, obiectivele nu au fost îndeplinite, deci chiar dacă pe hârtie indicatorii par minunați. Deci mă bucur să văd că faceți diferența între indicatori și uh, faceți distinția între indicatori și situația reală pe teren. Eu vă urez mult succes, aveți în față o sarcină dificilă Domnul Ban Ki-moon a lăsat uh, deschisă definiția um, legată de ceea ce se va întâmpla după 2015. Știu că s-a înființat și un grup de lucru și când vedem ce se întâmplă cu societatea civilă, ne dăm seama că poți face orice cu aceste obiective de dezvoltare ale mileniului. Însă toată lumea ar trebui, însă ar trebui să se facă o selecție. N-ai cum să faci tot ceea ce se propune, trebuie stabilite niște priorități. Și acest grup din care faceți dumneavoastră parte ar trebui să-și asume această sarcină. Mai am o întrebare în legătură cu procesul de consultări. și în legătură cu dorințele societății civile. E vorba de rolul politicii noastre la nivel uh, internațional. Există mai multe propuneri, cum ar fi cea de a avea un raportor comun la ONU. Însă nu ne dăm seama cât de greu e să faci progrese chiar și la nivel european în acest domeniu. Da, ne dorim mai multă coerență, mai multă consecvență în ceea ce privește politicile de dezvoltare la nivel internațional, să mă întreb dacă acesta e un obiectiv uh, realist. Avem politici comune în Europeană și chiar și la acest nivel întâmpinăm probleme. Deci cum ne putem închipui că vom reuși așa ceva uh, la nivel internațional? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Cortez Lastra, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați venit astăzi aici, cam pe nepusă masă. Aș vrea să vă spun că obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, sunt în continuare de mare actualitate. E drept, termenul se încheie în 2015, și până atunci trebuie să stabilim niște baze pe care vrem să le avem la nivel internațional în ceea ce privește combaterea sărăciei. Spuneți că lucrurile s-au schimbat între timp. Miliardul de persoane sărace nu mai trăiesc doar în țările cu venituri uh, reduse, ci și în țări cu venituri medii. De aceea e importantă răspunderea acestor țări. E nevoie de politici naționale pentru o redistribuire a bogăției, pentru mai multă mobilitate socială, pentru a garanta protecția socială uh, și în ceea ce vrește sănătatea, pentru a reduce astfel inegalitățile. Mulți spun că aceste obiective sunt limitative în ceea ce privește sfera lor de aplicare. Se spune că omit anumite elemente fundamentale, cum ar fi pacea, securitatea și buna guvernanță, precum și protecția sectoarelor mai, mai vulnerabile. Multe dimensiuni ale dezvoltării nu sunt incluse, cum ar fi creșterea economică, drepturile omului. Și complexitatea nu e suficient de bine abordată, cum ar fi egalitatea între sexe. Pentru grupul meu politic e clar, viziunea noastră după 2015 trebuie să facă față acestor critici aduse obiectivelor. Trebuie să ne respectăm angajamentele luate până în 2015 și anume, de exemplu, 0,7% din uh, PIB-urile noastre pentru asistență. Trebuie să facem tot posibilul pentru a eradica sărăcia. Trebuie să ne coordonăm mai mult și să nu ne folosim de această criză economică drept scuză. Criza nu trebuie să fie călăul acestui miliard de persoane care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Să nu uităm importanța educației și a sănătății. Politicile din acest domeniu pot avea niște obiective clare și realiste. Eu știți că, grupul, știți că grupul meu vă sprijină pentru ca la New York să aveți uh, o listă realistă de obiective. Însă, din păcate, din cauza situației actuale de criză, nivelul de ambiție ar putea să fie cam ridicat, însă cam scăzut, mă scuzați, însă e important să nu uh, ne lăsăm impresionați și să ne menținem aceleași ambiții. Domnul Gărâns. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai niciodată nu l-am auzit pe domnul comisar atât de angajat, atât de însuflețit. E foarte bine. Vă considerăm ca un membru al familiei noastre. Și asta îmi permite să vorbesc foarte franc, așa cum fac membrii unei familii. În ceea ce privește abordarea în cifre, mie mi se pare că e o abordare care limitează foarte mult lucrurile. Vorbim aici despre aspecte care țin de demnitatea umană. Să... Bineînțeles, știu că nu se poate renunța complet la această apreciere în cifre, însă am întrebări și legătură cu metoda. Propunerile făcute domnul Pibars mi s-au părut foarte originale. Propunerile privind modul în care să lucrează în cadrul grupului din care face parte. Eu cred că ar trebui să avem o interpretare comună a situației. Toți actorii implicați ar trebui să împărtășească aceeași analiză. Și schematic, eu cred că ar trebui să se facă o analiză, trebuie trecute în revistă pe de o parte eșecurile și pe de altă parte succesele. Pentru a ști de unde pornim. Între eșecuri, eu aș cita în primul rând incapacitatea multor state de a avea o guvernanță suficientă pentru a pune capăt corupției. Uh, statul nu își poate asuma funcțiile. Asta e principalul obstacol în calea îndeplinirii uh, obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Printre reușite. Și trebuie să avem curajul să vorbim și despre asta. Un mare exemplu de reușită a fost crearea Fondului uh, Global de Luptă împotriva SIDEI, tuberculozei și malariei. analiză foarte obiectivă, ar trebui să constatăm că prețul la medicamente a scăzut uneori de 5 ori. E vorba de accesul pacienților atinși, uh, afectați de SIDA la medicamente antiretrovirale. Cum vom face part față viitorului? În primul rând trebuie combătute ideile preconcepute și printre acestea cea care mă jenează cel mai mult și anume uh, faptul că prin comerț eliminăm uh, sărăcia. Mi se pare un adevăr pe jumătate și un adevăr pe jumătate e totuși o minciună. Comerțul poate fi un mijloc de eradicare a sărăciei, însă dacă mijlocul e folosit prost, milioane și milioane de persoane rămân pe din afară. Spun asta deoarece antevorbitorul meu, socialist, s-a referit la acest lucru. Tocmai el vorbea despre importanța distinției care trebuie făcute. Trebuie să spunem clar uh, ce ține de solidaritatea internațională și ce ține de solidaritatea internă în țări. Și aici s-a schimbat chipul sărăciei. Există mulți uh, sărași care nu mai pot fi ajutați de solidaritatea internațională, deoarece uh, asta nu mai ține de responsabilitatea statelor industrializate, a Uniunii Europene. Și aici eu cred că ar trebui să ne asumăm uh, vinovăția, să facem mea culpa. Când votăm texte în Parlamentul European, ne opunem um, la ceea ce spunem. Deci eu cred că vorbele noastre sunt mai frumoase decât faptele. Deci trebuie definită responsabilitatea fiecăruia. Eu nu voi mai accepta ca Uniunea Europeană să fie acuzată. Suntem principalul donator de fonduri. Nu mai vreau să fim acuzați de faptul că noi suntem uh, răspunzători pentru uh, sporirea numărului de uh, persoane nevoiașe în foarte multe state membre. În foarte multe state, mă scuzați. Eu cred că aici trebuie să fim intransigenți, chiar dacă vom fi uh, percepuți uh, ca uh, niște elemente tulburătoare în acest Comitet Internațional de la ONU. Trebuie să avem curajul să punem să, în discuție această temă. Da, e o problemă a acelui procent de 0,7% și eu fac tot posibilul pentru a... Aș vrea să cred că va fi posibil, însă e foarte greu. Trebuie spus că există și alte mijloace decât cele de care dispune Uniunea Europeană pentru uh, a face față sărăciei extreme. Și eu cred că ar trebui să lansăm un apel la conștiința tuturor celor care au o răspundere pe care trebuie să-și o asume, mai ales a celor care se ascund în spatele paravanului uh, suveranității pentru a nu face tot ce e posibil uh, în vederea combaterii sărăciei. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul acum doamnei Zaborska. Merci beaucoup, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Eu aș vrea să vă împărtășesc două lucruri. În primul rând, lipsa de cooperare și modul foarte selectiv în care ONG-urile europene nu îi lasă pe membrii eh, Parlamentului European să participe la conferințe organizate din banii contribuabilor. Eu vă mulțumesc pentru viziunea pe care ne-ați prezentat Eu vă voi da un exemplu concret și vă voi arăta cum se comportă ONG-urile europene Euro-NGO. E o organizație umbrelă finanțată de Comisia Europeană pentru a atinge ODM-urile în ceea ce privește sănătatea reproductivă și sexuală. NGO are un parteneriat strâns cu dumneavoastră. Săptămâna asta, joi, ei organizează o conferință internațională la Bruxelles pe tema sănătății reproductive pentru a stabili o agendă după 2015 toate agențiile competente și toate ONG-urile europene sunt invitate. Eu am cerut oficial să fiu invitată ca membra Comisiei DEVE și am primit un răspuns foarte nepoliticos din partea președintelui Svensson și anume nu avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. V-am adus și eu o copie a acestui răspuns. E de necrezut Direcția noastră generală finanțează euro NGO. Doamna Françoise Moreau de la Digiul dumneavoastră va reprezenta Comisia Europeană la această conferință internațională, însă iată că membrii ai Comisiei noastre sunt excluși de la această reuniune internațională care se va ocupa de aceeași problemă de care discutați și dumneavoastră astăzi aici. Știu că nu dumneavoastră sunteți organizatorul acestei conferințe internaționale la Bruxelles, însă EuroNGO este principalul instrument al Comisiei Europene pentru uh, îndeplinarea uh, ODM-urilor ce țin de sănătatea sexuală și reproductivă. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun e vorba de principiile călăuzitoare privind sărăcia extremă și drepturile omului. Înaintate de mm, raportorul special pentru drepturile omului la Consiliul uh, European pentru Drepturile Omului în urmă cu câteva zile. La punctul 72 se vorbește despre principiul răspunderii părintești atunci când trebuie combătut fenomenul sărăciei în rândul copiilor. Eu vreau să știu cum respectă Uniunea Europeană acest principiu al responsabilității părintești. Sărăcia copiilor e o problemă constantă în politicile de dezvoltare, însă eu nu văd cum putem menține aici uh, acest principiu al răspunderii părintești. Îi dau cuvântul domnului Pivals pentru a răspunde la această primă serie de întrebări. Well, thank you very much and thank you uh, all of you for, for... Mulțumesc tuturor dintre dumneavoastră pentru comentariile pe care le-ați făcut. Staful meu uh, ascultă sugestiile dumneavoastră. Ideile dumneavoastră sunt cruciale pentru modul în care vom aborda problema. Pentru că noi ne propunem să elaborăm o comunicare din partea Comisiei undeva la începutul anului viitor. De aceea este important să vă cunoaștem părerea. Acum, în ceea ce privește anumite chestiuni uh, concrete, Filip m-a întrebat cu privire la un nou raportor. Sunt sceptic atunci când este vorba de crearea unei noi instituții, pentru că dacă v-ați întreba acum câte există, nu vă pot spune decât multe și nu le cunosc pe toate. Și pentru mine, UNDP, uh, Organizația ONU pentru pentru dezvoltare este de asemenea un partener fiabil pentru noi. Există de asemenea și alți uh, parteneri. Uh, Națiunile Unite, sigur că decid uh, care le sunt prioritățile. Eu însă cred că această organizație a ONU este implicată Și uh, noi instituții creează întotdeauna o problemă de finanțare și de suprapunere de competențe cu alte instituții. Energie sustenabilă pentru toată, durabilă pentru toată lumea. Asta a fost tema dezbaterii recente. Există un nou trimis și emisar special. Noi am dorit să îl susținem, dar nu există o organizație nouă și va dura un an până când va fi în măsură să-și înceapă activitatea nouă sa funcție. Sunt chestiuni uh, care durează foarte mult și lucrurile ar, fi putut, ar putea fi rezolvate mult mai rapid cu resursele existente, prin instituțiile existente. În ceea ce privește întrebările domnului Cortez Laslo, dacă am înțeles bine, chestiune diferențierii. Vom continua să ne implicăm la nivel global, pentru că UE este un actor global. Ne vom implica în continuare și în programe regionale și programe tematice, pentru că rolul UE este crucial în această lume multilaterală pentru că cred că am depășit era supraputerilor. Chiar dacă este speculații cu privire la emergența unei noi supraputeri, nu cred. Eu cred că viitorul reprezintă lumea multilaterală și experiența UE poate fi benefică de a alege opțiunea cea mai bună. când uh, Charles a referit la acest lucru, îi dau dreptate. Însă am primit multe încurajări. Ceea ce facem noi beneficiază de respect. Nu suntem întotdeauna iubiți, dar suntem respectați pentru ceea ce facem. Și asta ne face bine, știind cât de mare este provocarea ci cred că trebuie să fim în continuare mai eficienți. <clears throat> Fondul global este un succes enorm pentru că nimeni nu ar fi anticipat că HIV nu va mai constitui o problemă atât de mare, însă nu mai este considerat o provocare enormă. Înainte de Global Fund, credeam că uh, va fi o chestiune care ne va urmări o veșnicie. Acest fond global arată că dacă te concentrezi pe anumite chestiuni, se pot realiza foarte multe. Dar cred că există limite în ceea ce putem replica, pentru că puterea acestui fond global este faptul că s-a concentrat pe trei boli majore, HIV, SIDA, malaria și tuberculoză. Sigur că mai e mult de lucru și aici. Cred că uh, s-au făcut pași importanți în ceea ce privește imunizarea. Dar să nu uităm că lumea încă nu este unită și trebuie să găsim echilibrul corect între abordarea pe țări și abordarea tematică să nu spunem că unul e mai bun, o abordare e mai bună ca cealaltă, dar trebuie să stabilim premisele foarte clar. Nu trebuie să fim descurajați de faptul că în anumite țări există corupție și alte probleme, pentru că, în final, dacă lucrăm cu oamenii din acea țară, plecăm de la premisa și orizontul de așteptare că lucrurile se vor îmbunătăți. Există și indicatori de guvernanță, însă, în experiența mea, vă pot spune că țările fac progrese și uneori le stigmatizăm pentru că nu sunt țări perfecte, dar ar trebui să vedem, vedem și progresele care s-au făcut. Uh, În ceea ce privește cazul uh, Liberiei de la conferința Flex. Da, într-adevăr, există lipsă de transparență. Și guvernul de, are în desfășurare o revizuire a procesului Și important este că guvernul a reacționat uh, la presiunea societății civile. Cel puțin încearcă să facă ceva. Și este bună direcția în care se merge. Și mai putem găsi și alte exemple de acest fel. Nu ar trebui să fim uh, descurajați. Ceea ce privește comerțul. E adevărat? Nu cred că comerțul poate schimba multe. Nu cred că doamna Zaborska are dreptate. Într-adevăr, comerțul joacă un rol, dar nu duce la uh, reducerea sărăciei. Practic se duce doar la exploatarea resurselor naturale, ceea ce pe unii face mai bogați, dar pe mulți mai săraci. Pentru că dacă luăm exemplu multor țări africane, în special pe coasta de vest, practic nu există decât o direcție, uh, exploatarea resurselor. De aceea e important să începem cu acest proces de transparentizare. pentru că pierdem acești bani acolo, pentru că nu există transparență. Și nu este vina acestor țări sărace, pentru că ei trăiesc într-o lume globalizată și ei înșiși nu cred în viitorul respectivei țări. De aici începe, de fapt, problema. Sigur că unii spun că unele companii vor profita mai mult decât altele și nu putem accepta acest lucru. Trebuie să uh, Susținem țările să-și dezvolte economii durabile și să creeze transparență. Transparența trebuie să vină și din partea noastră. Și revenind la Flex, încercăm să mergem în ambele direcții, să uh, mergem pe partea comerțului legal și să susținem și partenerii noștri în uh, gestionarea durabilă a pădurilor. Este un proces complicat, dar cred că este o pistă foarte bună și ar putea pune capăt acestor defrișări ilegale. Mă surprinde uh, ce a spus doamna Zaborska. Sunt de-a dreptul șocat. Nu pot să vă spun decât că voi transmite o adresă către Euro NGO. Nu îi finanțăm practic direct ci ei au câștigat niște licitații. Nu suntem noi un fel de acționare acolo, dar cred că oricum nu este acceptabil și sunt uh, de-a dreptul șocat uh, de cele auzite. Nu m-am mai întâlnit niciodată cu astfel de situație. Parlamentul European ar trebui să fie partenerul cel mai dorit. Și dacă vi se spune că nu e nevoie dumneavoastră, înseamnă că democrația nu este respectată. Voi uh, adresa o scrisoare acestui ONG și vă întreba ce s-a întâmplat. Trebuie să mai spun că nu Comisia s-a ocupat de organizare, și nu avem niciun fel de responsabilitate, chiar dacă au beneficiat de susținere financiară. Dar, uh, în orice caz, voi cere explicații pentru această situație. În ceea ce privește răspunderea părinților, e o chestiune foarte complicată. Nu ne-am implicat foarte mult aici, știu la ce vă referiți, dar realitățile sunt foarte diferite între diferitele părți din lume, în comparație cu UE. În Africa de Sud am vizitat un proiect la fața locului, finanțat în cea mai mare parte de Germania. Soccer, de era vorba de un proiect despre fotbal pentru copii, uh, în care se discuta și despre viață și despre familie, însă copiii aceștia susțineau că familia reprezintă, o reprezintă mama, tatăl era mereu absent. Deci, iată deci că <clears throat> acolo așa se prezintă situația. Mama are copii și trebuie să-i hrănească. Cred că acolo încă se mai suferă din cauza traumatismelor trecutului, al apartheidului. Multe persoane își doresc o viață bună, dar există niște probleme adânc îndărăcinate. Cred că important este ca noi să-i susținem pe copii, astfel încât uh, familiile pe care le vor crea ei să fie familii mai fericite. Așadar, trebuie pentru copii să încercăm să oferim o educație de bază foarte bună. Pentru că dacă beneficiați de așa ceva, au mai multe șanse în viitor și vor putea înțelege mai bine valorile. Și în al doilea rând, un sistem sanitar funcțional pentru că o mare parte din probleme derivă din uh, decesul mamelor sau a părinților din cauza HIV sau a altor boli și mulți copii trăiesc cu mătușa mătușei. De aceea este un aspect important. Am putea lucra cu guvernele în susținerea politicii de familie. Am luat notă de ideea dumneavoastră. Am uh, inițiat probabil astfel de proiecte uh, în anumite țări, dar nu la scară largă. Domnul Neusser. Uh, Mulțumesc, uh, domnule comisar. Ați primit foarte multe complimente și pe bună dreptate. Cred că la pregătirea obiectivelor după uh, era obiectivelor mileniului, uh, Uniunea Europeană beneficiază de o persoană foarte competentă în persoana dumneavoastră. Eu cred că întrebări importante în ceea ce privește combaterea sărăciei la nivel mondial au dispărut din centrul atenției, ca de pildă aspectele structurale uh, ale inegalității și lipsa durabilității ecologice, la care s-a cam renunțat. Colegii mei au atras și atenția asupra faptului că ar trebui să alegem alte drumuri în combaterea sărăciei. Vă dau câteva cifre. 90, 93 dintre cei mai săraci oameni din lume trăiau în țări în curs de dezvoltare. În 2008 trăiesc 72% dintre cei mai săraci în țările cu venituri medii. Așadar, va trebui să procedăm și acolo cu o altă strategie. Cred că în ceea ce privește OMD-urile, chiar dacă acestea au fost foarte importante, am <clears throat> trecut cu vederea unele elemente importante, cum ar fi egalitatea Uh, distribui fondurilor, drepturile omului, echitate socială și așa mai departe. Și cred că și la negocierea etapei viitoare, după OMD, avem nevoie de o nouă abordare. Cred că până acum s-a mers pe o direcție de la nord la sud și crearea unui parteneriat global nu a prea funcționat. Cred că ar trebui să uh, apelăm mai mult la noi înșine și ne asumăm mai multă responsabilitate. Avem ONG-uri și o societate civilă uh, dezvoltată, uh, mai puțin poate în sudul Europei și de asemenea, trebuie să mai lucrăm uh, la noi înșine în ceea ce privește acordurile comerciale, politica economică, exportul de arme cred că acestea sunt toate chestiuni uh, pe care va trebui să le avem în vedere în ceea ce privește uh, stabilirea viitoarelor obiective. Thank you very much. Commissioner, thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Doream să vă întreb despre boli, dar v-ați referit de la ele. O întrebare despre apa curată ca alt element esențial patru membri ai comisiei s-au dus în India, cred că în luna martie, să încercăm să dăm un răspuns dacă ar trebui să ajutăm India sau nu. O parte a vizitei a fost într-o zonă de deșert în Rajasthan, unde era o instalație de purare a apei cu bani europeni. Unele elemente erau făcute manual în deșert lecția pe care am învățat a fost că bogații din Delhi nu vor ajutor din Uniunea Europeană, dar cele 500 de milioane de indieni săraci au nevoie de ajutorul nostru în continuare. Și această unitate de tratare a apei a fost ceva foarte elogvent. Nu știu dacă puteți să spuneți ceva despre apa curată, e un subiect la care v-ați referit deja. Mulțumesc, euh, monsieur le commissaire Mulțumesc, domnule comisar. Pibal, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebări și a trage concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep cu întrebarea domnului Noizer despre situația actuală și de perspectivă. Sunt experți diferiți, dar eu am mai mare încredere în sensul că se va schimba sărăcia pe plan mondial. Va fi mai puțin în țările de venit mediu mai rapid. Riscul e în țările cu veniturile cele mai mici, unde creșterea populației este enormă și sărăcia va crește. Și o altă parte, nu e terminologia mea acum, ceea ce se numește de țări fragile și eșuate, țări cu venituri medii aș putea menționa fiind acestea două, Pakistanul și Nigeria. Țări cu venituri mediu pe plan tehnic, dar știm cât de fragilă e situația din aceste țări. Și acolo e riscul sărăciei. Deci aș spune că în continuare abordarea noastră continuă să fie valabilă. Față ce am spus cu diferențierea este pe țările eh, cel mai puțin dezvoltate și fragile Acolo plus valoarea contribuției noastre poate să fie cea mai mare și anticipăm riscurile. Ce m-aș aștepta de la cadrul global? Să recunoască eforturile pe care le fac India și China și chiar să le traseze unele obligații, să lucreze la eradicarea sărăciei în țara respectivă. Și a spus acum domnul Newton, în India există o mare problemă a sărăciei, dar guvernul indian nu vrea Adică ideea este atunci să-și asume ei obligația, pentru că eu cred că e corect și trebuie să recunoaștem dacă e mai puțină sărăcie în India sau China, pentru că ei fac eforturi uriașe și sunt de acord. Ajutorul nostru e mai puțin relevant. Dacă ar fi să iau țări mai puțin dezvoltate, cum ar fi Nepalul, care face puțin progres, ajutorul nostru are o contribuție deosebită sau dacă mă uit la Africa de Vest sau la Sahel, nu pot să-mi imaginez cum ar putea fi eradicată sărăcia fără contribuția noastră. Ar fi imposibil. Acesta e un punct uh, foarte pe care trebuie să-l apărăm. Riscul cu abordarea de sus în jos și de jos în sus. Există niște realități uh, dure de care trebuie să ținem cont. Ce văd eu e clar această diviziune nord-sud, care, în fine, nu știu de cât timp durează și e replicată în mod clar în discuțiile care există. Nordul OCDE, sudul țările în curs de dezvoltare, G77+, plus, ceea ce e o diviziune oarecum artificială, pentru că, de fapt, în ambele părți au existat schimbări. În nord, Dacă am fi ales o altă modalitate, ne-am putea situa și în sud, deci e o diviziune oarecum socială. Trebuie să găsim o cale de urmat pe viitor. Din păcate, nu avansăm așa cum ne-am fi așteptat. Pentru eficiență Busan a însemnat o deschidere, unde și China și India au fost de acord și acum e o pregătire pentru parteneriatul global pentru o cooperare eficientă pentru dezvoltare. Parcă așa îi spune. Și prima reuniune se va ține probabil până la sfârșitul anului. Logica era că cooperarea pentru dezvoltare de la OCDE să ajungă la o entitate nouă, mai largă, dacă vedem cine sunt activi, e vorba de Nigeria, ministrul de finanțe, Goze, din Nigeria, acolo, e Indonezia. Și cred că ar trebui să utilizăm această deschidere în Indonezie, să conlucrăm cu ea. Dar cei mai mari trei, aș spune, China, India și Brazilia, deocamdată ezită. Poate că o să se alăture, dar atunci se pune întrebarea Cine elaborează filozofia? Noi am spune că PNUD, Programul Națiunii Unite pentru Dezvoltare, dar nu arhitectura încă nu s-a creat și lucrul de care mă tem mm, și pentru că e o realitate. Mă tem în primul rând de faptul că OCD și DAC o să fie forța motrice în următorii doi ani și nu o să accept critici că e o abordare de sus în jos. există existat o deschidere, le-am spus Ocupați-vă, dar nu pot să lăsăm fără o forță motrice și pentru mine această chestiune în continuare cheie. A doua realitate dură este că orice cadru propunem trebuie să fie acceptat prin consens și asta înseamnă că trebuie să-i convine pe parteneri să găsim o mai bună formulă ca să aibă încredere în acest forum global și să nu există neînțelegeri. Uneori trebuie să le explicăm uh, conceptul de creștere ecologică, verde. Ce înseamnă? Ce e asta? Nu e la un nivel. Creșterea verde înseamnă creștere sau dezvoltare durabilă și utilizarea întregului potențial pe care îl aveți. Și ăsta e un lucru uneori neînțeles și cred că ar trebui să evităm acest gen de lucru pentru a avansa. În legătură cu apa curată și canalizarea, va rămâne printre priorități. Majoritatea se leagă de agricultură, siguranța alimentară și sănătate. Toate acestea se leagă de apa potabil, apa curată de canalizare e o legătură, o conexiune. Apă, alimente și energie, pentru că în multe cazuri și energia are o importanță deosebită pentru a aproviziona cu apă. Deci vom continua să fim deschiși la cooperare cu toate țările și cu India, dar spune pentru cooperare bilaterală se pare că ar fi mai bine dacă Uniunea Europeană s-ar concentra pe țări mai puțin dezvoltate, pe cele mai subdezvoltate. Mm, pot alte elemente. Am spus că noi acoperim doar 12% din angajamentele noastre cu această propunere. Mai rămân aproape 90% care s-ar putea utiliza. Doamnă președinte, nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru acest schimb de păreri, care cred că va fi foarte util și sunt receptiv și la sugestii individuale pentru membrii ai comisiei dumneavoastră ce cred că ar trebui să fie mm, adus în atenția acestui panel, care nu reprezintă decât o etapă, nu e un uh, scop în sine, ci e ceva care va contribui, va face propuneri către secretarul general al ONU. E important ca acesta să înceapă pe drumul cel bun, pe, în direcția corectă. Și ajungem la ce a spus Filip, pentru că trebuie să se prioritizeze. Nu poți să realizezi totul și ăsta e lucrul cel mai dificil. E ușor să te apuci de toate, dar dacă încerci să reduci imediat, îți te expui criticilor că nu e suficient de ambițios și cred că trebuie cumva să realizăm această quadratură a cercului. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, că ne-ați um, spus ce credeți că se va întâmpla în perioada după 2015 și am notat că îi veți invita pe membrii să facă propuneri pentru dumneavoastră ce trebuie să se discute la acel panel. Membrii Comisiei pentru Dezvoltare au receptat acest mesaj, deci încă o dată vă mulțumim. Il n'y a pas de questions Nu avem punctul diverse. Următoarea reuniune se va ține aici la Bruxelles, luni 5 noiembrie de la ora 15 la 11.30 și marți 6 noiembrie de la 9 la 12.30. Vă mulțumesc așadar uh, tuturor pentru prezență și cooperare. Aș vrea să le mulțumesc în special interpreților astăzi care au trebuit să jongleze cu diverse combinații lingvistice și organizarea muncii în cabine destul de complicată din cauza reuniunii comune cu Comisia AFET pentru votul uh, legat de premiul Saharov. Vreau să le mulțumesc tuturor asistenților uh, care ne-au ajutat uh, și au asistat, au trebuit să gestioneze situația cu mulți doritori care doreau să asiste la lucrări. Deci, multă mulțumiri tuturor!